întâmpla cu acest mandat. Stała stwierdzona. Nu cred că aveți comentarii în acest sens, deci valid, vom uh, valida acest mandat. Și în ceea ce privește actele legislative din uh, procedura ordinară, aș vrea să vă spun că miercuri eu am semnat 5 uh, astfel de acte conform articolului 74 din regulamentul Parlamentului. Aveți titlul acestor acte în procesul verbal al acestei reuniuni. Aș vrea de asemenea să vă spun că de la PPE și de la Socialiști și Democrați am primit o solicitare